N-am eliberat uh, publicului lista pentru că e nevoie de anchete suplimentare înainte de a o dezolui publicului. Lista completă va face parte din arhivele misiunii. Va fi păstrată la Înaltul Comisariat pentru Dreptul Omului și va fi comunicată oricărui organism uh, responsabil care respectă standardele internaționale. În ce privește autoritățile civile, puterile constituționale? dau puține măsuri pentru a controla acest domeniu. Nu e niciun indiciu că au participat direct în planificarea sau implementarea operațiunilor de securitate sau au fost uh, parte a structurii de comandă. Cu toate acestea, mai ales după aceste acte din august 2017, prin actele și omisiunile lor, autoritățile civile au contribuit la comiterea de atrocități. Suntem extrem de dezamăgiți că doamna Aung San Suu Kyi nu și-a folosit poziția de autoritate morală pentru a preveni sau condamna aceste evenimente în statul respectiv. Prin prezentarea raportului sperăm că comunitatea internațională va acționa nu doar pentru a face dreptate victimelor care sunt în situație disperată la Cox Bazar, ci și pentru a ajuta să descurajeze atrocități pe viitor. Domnul Sidoti va vorbi acum despre responsabilitate. Thank you. Mulțumesc. Domnul Kumarswamy a vorbit în încheierea despre viitor. Raportul pe care l-am prezentat în această săptămână și completările care se vor prezenta pe 18 septembrie se referă la trecut, prezent și viitor responsabilitatea se referă la trecut, la aduce în fața justiției pe cei răspunzători de comiterea unor celor mai grave crime în dreptul internațional. Crime pe care le-am constatat sunt cele mai grave. Crime împotriva umanității, crime de război în cazul statelor uh, menționate și genocid în cazul statului Rahin. Cele mai grave crime în dreptul internațional nu e posibil să se considere responsabilitatea ca fiind efectivă în Myanmar în sine. Myanmar n-a avut o putere judecătorească independentă de 50 de ani încoace. Myanmar a efectuat mai multe anchete interne fără niciun efect în ultimii 8 ani. Singura posibilitate de a trage la răspundere e prin sistemul internațional motiv pentru care am recomandat un mecanism judiciar internațional care să încerce să-i judece pe și prezumați, să stabilească dacă sunt vinovați sau nevinovați. Am putut să menționăm nume unele publice, majoritatea în privat, de persoane care ar trebui anchetate pe mai departe și puse sub acuzare. Dar stabilirea vinei sau nevinovăției ține de un tribunal sau de o curte înființată în acest scop. Recomandăm pași pregătitori pentru ca anchetele și punerile sub urmărire să aibă loc și recomandăm continuarea monitorizării și raportării în legătură cu evoluții. Acest element, monitorizarea și urmărirea, se referă la prezent. Crimele pe care le-am descoperit au un caracter istoric, dar ele continuă. Nu e vorba doar de abordare retrospectivă a unei catastrofe umanitare care s-ar fi încheiat, ci e una care continuă și în prezent și nu există perspective de a se opri. Chiar în acest an, în statul Rahin, la actualul ritm al plecărilor spre Bangladesh, vor fi încă 20.000 de Rohingya care traversează frontiera și vor cere refugiu acolo. Nu s-a pus capăt atrocităților. Nu s-a oprit nici războiul din statele ca 5 și celălalt. În ultimele șase luni, atenția internațională s-a concentrat foarte mult pe satul Rahin, dar războiul în Kachin și Chen s-a intensificat monitorizare intensificată și raportare sunt necesare pentru ca ceea ce se întâmplă să fie adus uh, în atenția întregii lumi, să se exercite mai mare presiune asupra autorităților din Myanmar pentru a înceta aceste lucruri. Vorbim totuși despre viitor. Un element constant în Myanmar, asociat cu conducerea militară de 50 de ani, a fost impunitatea desăvârșită un număr foarte mic de soldați de rang mărunt au fost judecați în tribunale, când atenția internațională mass media sau închetele i-au identificat. Dar militarii ca instituție și comandanții din vârf, generalii, s-au bucurat de impunitate de plină de o jumătate de secol încoace. Până în momentul în care se încheie impunitatea și oamenii sunt trași la răspundere, Myanmar nu va face decât să-și repete ciclurile de violență și de încălcări grave ale drepturilor omului și crimele cele mai grave în dreptul internațional. E vorba deci de viitor. Uniunea Europeană are un rol important de jucat. Accesul la cei care au fost strămutați din Myanmar e esențial. Catastrofa umanitară continuă pentru aceștia. Deocamdată accesul e deschis ca fiind limitat, dar adevărul este că e aproape cu totul inexistent. Cei care, cei care i s-a spus pe nume și trebuie judecați ar trebui supuși unei identificări internaționale și unor sancțiuni. Uniunea Europeană a acționat rapid deja. Sunt mai multe nume care se pot trece pe acea listă. <clears throat> E necesar să nu mai există relații cu militarii din Myanmar, pentru că s-au dovedit că nu merită să primească ajutor, să relații, dar asistență să dă doar poporul din Myanmar. O cale ar fi să dăm o, să asigurăm uh, ca poliția să devină civilă, de să nu depindă doar de militari. Viitorul cere acțiune, nu doar pentru a îndrepta greșelile din trecut, ci de a împiedica repetarea lor și Uniunea Europeană în sine, statele membre și prin instituții internaționale există posibilități de a juca un rol important. Mulțumesc! Thank you to all. Mulțumesc uh, tuturor celor trei oratori. Mulțumesc de asemenea pentru rapoartele scurte cu privire la misiunea de informare a ONU în Myanmar. Punctul 12 despre ordinea de zi se cheamă schimb de opinii cu membrii. Așadar a sosit acum momentul să dăm cuvântul uh, deputaților. Stimați colegi, uh, pe lista de oratori îl am pe Werner Langen, domnul Panzeri, doamna Gomez, doamna Achil, domnul Can, domnul Litz, domnul Bashir, domnul Van Oaden, domnul Nart și domnul Loch, doamna Lochpiller. Am ratat pe cineva? Jeffrey, te-am uh, menționat. Bun, asta ar fi. Mai avem cam 25 uh, de minute, așadar sper că putem să păstrăm acest ritm și veți avea și uh, dumneavoastră timp să răspundeți fiecare în parte. Îi dau întâi cuvântul domnului Panțeri pentru două minute. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru toate cele făcute și vreau să vă reamintesc că delegația Parlamentului a fost de asemenea la Myanmar cu câteva luni în urmă trecând prin Cosbațar, pentru a evalua situația la fața locului. Impresia generală pe care am avut-o este că țara se află într-o fază foarte sensibilă a procesului de tranziție către democrație și drepturile fundamentale sunt supuse unor încălcări sistematice. Și Aung San Suu Kyi uh, are o poziție foarte înșelătoare. În acest context, violența împotriva populației Rohingya arată uh, partea cea mai profundă a crizei cu care se confruntă țara. În întâlnirea pe care am avut-o pentru a ne ocupa de acest caz, am pus public patru întrebări pe care vreau să le repet sau am făcut patru cereri. Implementarea raportului Kofi Annan pentru o monitorizare eficientă a drepturilor omului, inclusiv uh, liberul acces umanitar pentru Irak, aplicarea acordului din 23 noiembrie între Myanmar și Bangladesh cu garantarea unei returnări sigure, voluntare și demne, inclusiv implicarea IGNUR, schimbarea legii din 82 privind cetățenia pentru a rezolva problema cu cetățenii respectiv și crearea unei comisii internaționale care să ancheteze uh, cine este răspunzător pentru ce s-a întâmplat. Nimic nu s-a schimbat și cred că ceea ce ați făcut dumneavoastră ne va ajuta să insistăm cu forță și hotărâre pentru îndeplinirea acestor obiective. Mr. Panzeri. Mulțumesc, domnule Panzeri. Dau acum cuvântul președintelui delegației ASEAN, domnului Werner Langen. Mulțumesc! Doresc să vorbesc și eu în limba mea maternă și, în primul rând, doresc să mulțumesc pentru aceste rapoarte. Știm că situația în Myanmar, în ceea ce privește comunitatea Rohingya, este într-adevăr dramatică și că, în ciuda tuturor eforturilor, uh, de a reduce puterea uh, armatei, um, nu s-a reușit acest lucru. Până în 2012 au existat sancțiuni importante împotriva elitei politice și militare a acestei țări. În 2011 au avut loc primele discuții uh, cu privire la o modificare a Constituției 25% uh, din uh, locuri sunt ocupate automat de către forțele armate. Forțele militare își câștigă veniturile din uh, resursele um, uh, rare de care se bucură această țară. 1% dintre bani ajung doar la bugetul uh, statului, restul banilor se duc către forțele armate și uh, această putere nu a putut să fie uh, spartă până acum. Există un statut special al armatei ne-am întâlnit uh, adesea cu reprezentanții uh, de acolo. Uh, ni s-a spus că oamenii ar putea fi mobilizați împotriva armatei, însă s-ar ajunge la un război civil. Armata ar trebui supusă unor sancțiuni de genul boicotului sau sancțiuni împotriva uh, călătoriilor, astfel încât să se obțină drepturi pentru populația Rohingya. Va avea loc o conferință săptămâna viitoare. Drepturile uh, comunității Rohingya uh, a fost uh, dezbătut și anul trecut și anul acesta se va întâmpla același lucru pentru că parlamentarii din uh, Indonezia, din Filipine și din alte țări insistă asupra faptului că trebuie să existe o condamnare și eventual o excludere a Myanmarului uh, din acest for și uh, sper ca uh, și comisia noastră să sprijine măsurile care au fost propuse în acest sens. Mulțumesc, spune președintele, uh, și acum trecem la reprezentantul uh, ECR, Jeffrey Van Orden. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicit uh, comisarul cu privire la acest raport cât se poate de credibil cu privire, cu privire la situația într-adevăr tragică din uh, Myanmar, cu privire la populația Rohingya. Mulți dintre noi am fost implicați pe parcursul timpului, am solicitat uh, schimbări democratice în Myanmar și Iată că aceasta este o altă evoluție tragică care a avut loc. Am două îngrijorări uh, speciale și anume, au existat rapoarte ale încălcării drepturilor omului și cu privire la uh, violuri care au avut loc în uh, tabere um, ale bărbaților Rohingya și aș vrea să știu dacă s-au găsit dovezi ale acestor fapte uh, și dacă aceasta este o, o problemă serioasă. Și o altă preocupare care se referă la condamnarea Aung San Suu Kyi, pentru că vorbim aici de un statut uh, ambigu și aș vrea să știu, pentru că ați vorbit despre viitor, Sper că prin intermediul uh, Yang San Suu Kyi putem să uh, nutrim speranță în Myanmar. Avem nevoie de a încuraja cele mai bune instincte în ea și de a o sprijini, de a sprijini rolul și funcția pe care o are, pentru că altfel nu știu cine ar putea să uh, mai aducă vreo schimbare în această țară. Mulțumesc, Jeffrey. Din partea ALDE. În la masă. Poziția mea o să fie cu totul și cu totul diferită față de ce am auzit din partea lui Geoffrey. Vorbim despre solidaritatea comunității internaționale. Și asta pentru situație mult mai puțin dură decât ce se întâmplă cu rohingii. Vreau să vă spun care a fost răspunsul obscen și oribil pe care directorul dumneavoastră general, domnul Seo Ochiatai, l-a dat solicitării procurorului Tribunalului Penal Internațional pentru ca, în funcție de deportare și deportarea până în Bangladesh și deci unde se produc crime care au fost semnatari, Bangladeshul este semnatar al tratatului TPI, să vă spun ce a spus acest domn, doamna prim-ministru de fapt, că Tribunalul Penal Internațional nu are jurisdicție acolo și anume ce ar fi putut spune orice dictator îngrozitor față de crimele comise. Fără îndoială, în situația schizofrenică din Birmania, diferența între putere și puterea adevărată există deținută de armată, dar există și o cerință morală și aici Parlamentul European trebuie să fie cel care să ceară să se retragă premiul Zaharov. Este absolut inacceptabil și intolerabil ca Parlamentul European să își țină gura închisă și să păstrez, pentru că asta înseamnă păstrarea premiului față de complicitatea tăcută a domnei Aung San Jun, care n-a spus nimic sau că a spus că ce se raportează aici sunt exagerări și falsuri. Trebuie să ne mai rămână un rez de demnitate și trebuie să trimitem președinției Parlamentului această cerere. Trebuie să găsim o soluție, chiar dacă nu există. Deci trebuie să o respingem pe doamna Aung Suki și să retragem premiul Saharov. E un minim. Dacă nu, suntem ipocriți 100%. Mulțumesc, Javier. Domnule Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru acest raport. Recomandați fie să existe o acțiune la uh, Tribunalul Internațional uh, împotriva forțelor militare uh, sau să se acționeze în altă direcție. Dar trebuie să vedem acum care vor fi următorii pași pentru a obține rezultate. Domnule Sidoti, ați spus că recomandați un mecanism judiciar internațional. Care este diferența? Respectiv, care este diferența față de ceea ce cere reprezentantul Națiunilor Unite în uh, Myanmar? Care sunt responsabilitățile uh, guvernului? Pentru că ați enumerat uh, mai multe probleme. Nu au fost uh, împiedicate atrocitățile, uh, în continuare se răspândesc tot felul de informații false și de asemenea uh, se, distruge, se distrug probe. Avem în continuare anumite probe și acestea pe care le avem sunteți uh, convins că sunt atât de solide încât uh, vor face față într-un uh, proces judiciar. De asemenea, nu am putut să citesc uh, întregul raport, însă aș vrea să știu dacă v-ați referit la rolul anumitor budiști, respectiv călugări budiști în contextul responsabilității pentru aceste atrocități. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum din partea SND, domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor pentru acest raport uh, excelent. Într-adevăr, uh, această misiune de informare reprezintă un pas foarte important pentru a obține justiție. Însă acum trebuie să mergem către investigație și acuzare pentru a ne atinge scopul. Uniunea Europeană trebuie să conducă și să încurajeze o realizarea unei rezoluții importante a uh, Consiliului uh, de Securitate al ONU. Am trei întrebări succinte. Credeți că uh, la următorul Consiliu al Națiunilor Unite statele membre vor fi de acord să creeze acest uh, mecanism independent internațional? De asemenea, Națiunile Unite a eșuat în a aborda îngrijorările privind drepturile omului până acum implicarea Națiunilor Unite în, uh, încă din 2011 ar trebui schimbată și ce ar trebui să se schimbe? Aceasta este întrebarea mea, pentru că se finanțează în continuare anumite acțiuni, um, dar comunitatea Rohingya uh, și viața acesteia nu s-a îmbunătățit până acum. Cum putem să sprijinim uh, comunitatea Rohingya și, de asemenea, Bangladeshul, care îi găzduiește pe refugiați? Președintele, mulțumesc, domnule Bashir. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea uh, vorbitorilor pentru o prezentare excelentă. Am fost anul trecut, în august și septembrie, atunci când a avut, exod, a avut loc exodul masiv, când au fost arse uh, sate. Și raportul, într-adevăr, se concentrează acum, pe bună dreptate, asupra acestor lucruri. Și trebuie să ne punem întrebarea, încotro ne îndreptăm? Națiunile Unite uh, merge cu această chestiune la uh, Tribunalul Internațional Penal și, de asemenea, se va ajunge și la uh, o adunare generală, se va trece de Consiliul de Securitate. Pentru că Myanmar uh, ar însemna să coopereze, ceea ce nu putem să presupunem că se va întâmpla. Anul trecut am uh, solicitat la Uniunea Europeană să se creeze, să, uh, să, să aibă loc un summit internațional um, în colaborare cu Națiunile Unite și împreună să găsim o cale astfel încât uh, populația Rohingya să fie repatriată și uh, cetățenia, drepturile lor să fie uh, reabilitate, de asemenea să se investigheze crimele împotriva umanității. Cred că așa ar trebui să se întâmple și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la organizarea unui astfel de summit și abordarea acestor probleme în cadrul acestuia. Am fost în Bangladesh de mai multe ori. Este o povară foarte mare asupra unei țări sărace, precum Bangladeshul. Putem să ajutăm Bangladeshul pentru a înființa zone speciale economice și a ajuta și populația Rohingya și eventual să investim în infrastructură atât în Bangladesh cât și în Myanmar, astfel încât um, aceste persoane să reușească să se reîntoarcă în țara lor de origine. Președintele, mulțumesc! Doamna Gomez, acum, ultimul orator. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest raport, un raport foarte important și sunt foarte bucuroasă să vă văd pe toți aici, mai ales pe domnul uh, Marzuchi Darusman, pe care îl cunosc dintr-o viață anterioară a mea și a dânsului. Contextul este într-adevăr unul foarte grav, foarte serios pentru regiune și de asemenea la nivel mondial. Raportul dumneavoastră este unul cu adevărat important. Eu am condus uh, misiunea Parlamentului European um, la alegerile din Myanmar din noiembrie 2015 și sunt mândră să spun că Parlamentul European în uh, declarația sa a avertizat cu privire la uh, situația Rohingya. A spus acest lucru cât se poate de clar. Mi s-a spus să ne ținem gura, însă noi nu am făcut acest lucru, am lansat avertismentul. Am văzut că există nu numai o responsabilitate a călugărilor budiști uh, care răspândeau uh, ideologii naționaliste și xenofobe, dar și responsabilitatea politicienilor, precum uh, doamna Aung San Suu Kyi, care cu care ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit de asemenea și cu reprezentanții comunității Rohingya, care erau preocupați încă de la vremea respectivă, noiembrie 2015, și um, atrăgeau atenția asupra unor posibile evoluții. Bun, acum, ce se poate face? Sigur că Consiliul de Securitate al ONU pare să se confrunte cu un blocaj, este blocajul uh, instituit de Rusia, dar și de către China. Și uh, trebuie să vedem dacă există posibilități, respectiv căi de ieșire uh, pentru că sunt 130 de parlamentari uh, asiatici care au venit cu o declarație de sprijin a raportului dumneavoastră și au solicitat ICC să-și asume responsabilitatea. Și întrebarea este ce putem face în termeni practici. Știu ce a spus domnul Sidoti și este foarte important. Uniunea Europeană nu poate uh, să aibă o poziție uh, care să nu fie de sprijin a populației Rohingya numai din motive economice. Însă întrebarea este cum putem să acționăm la nivel practic. Ar fi eficient uh, să există um, sancțiuni uh, la nivel de uh, călătorii sau ar fi mai bine să existe, um, să se facă sechestrări de active, de bunuri în afara Myanmarului, acolo unde se poate, Președintele întrerupe vorbitoarea. Mulțumesc, Ana. Urmează domnul Liț. Vă mulțumesc foarte mult pentru um, raportul dumneavoastră. Suntem de partea dumneavoastră și doresc să subliniez de asemenea și să vă întreb ce așteptări aveți de la Parlamentul European, ce credeți că se poate face și ce putem noi să sprijinim. Ați spus că Parlamentul European este un actor important. Spuneți-ne, vă rog, ce așteptați ce așteptări aveți de la noi, ce putem noi să facem astfel încât lucrurile să meargă pe drumul cel bun. Mulțumesc! Doamna Ghil, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să mă alătur și eu celor spuse de antevorbitori. Într-adevăr, este un raport uh, foarte cuprinzător, dar și îngrijorător în același timp și doresc să mă refer la câteva puncte și anume rolul pe care considerați că îl joacă comunitatea internațională și Națiunile Unite. Dumneavoastră considerați și observați că Națiunile Unite și comunitatea internațională trebuie să fie uh, cea care își asumă în mod primordial responsabilitatea. Și trebuie să ne uităm la uh, Curtea Internațională și uh, s-a discutat uh, și anumite părți au spus că anumite acțiuni ar trebui să ajungă acolo, dar Myanmarul nu este parte aici. Așadar, cum se poate a, um, realiza acest lucru prin intermediul Bangladeshului, pentru că este foarte important să avem o foaie de parcurs, să știm cum să uh, procedăm, să recunoaștem genocidul și uh, apoi să ajungem la un proces de reconciliere și de uh, prezervare a stabilității. Iar în viitoarele rapoarte să putem specifica uh, clar care sunt următorii pași pe care ar trebui să-i facă Uniunea Europeană. Mulțumesc, uh, Neil Gill. Observ că nu mai dorește nimeni să intervină, așadar Poate puteți să răspundeți uh, la cât mai multe întrebări și comentarii care au fost făcute, însă fiecare are la dispoziție doar 4 până la 5 minute. Cum doriți să procedăm? Dăm întâi cuvântul doamnelor sau mai întâi uh, Australiei? Cred că vom începe cu doamna, dacă sunteți de acord. Thank you very much for your questions. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, toate foarte importante. atât pentru noi cât și pentru comunitatea internațională. Prima întrebare care menționează o chestiune foarte delicată legată de legătura cu forțele democratice. Subiectul nu e chiar așa sensibil. Cred că s-au deschis, acum se închid din nou. Rohingya au fost primele victime. Prin urmare, trebuie să oferim sprijin civililor, spunându-le adevărul. Și sperăm că Asta se va și întâmpla pe termen lung, indiferent de ce li se spune pe rețele de socializare, trebuie să înțeleagă că există acest sprijin și au dreptul de a alege, să înțeleagă ce s-a întâmplat în Myanmar și să se adapteze. A spus o întrebare legată de tabere și de uh, violențele sexuale. Da, există violență și sexuală și domestică acolo o serie de organizații neguvernamentale încearcă să se ocupe de această chestiune. Multe dintre ele au adoptat familii din aceste tabere și, deci, problema există și, într-o anumită măsură, uh, e pe care de a fi rezolvată. A spus o întrebare referitoare la Aung San Suu Kyi. Am pus asta în raport. Trebuie să înțeleagă lumea cine este răspunzător și cine controlează tot ce s-a întâmplat. Fără îndoială, autoritățile civile împreună cu ea n-au avut acces la deci puterile constituționale n-au făcut o parte a procesului decizional, nu există, pregăt- nu există pregătire și probabil în fazele inițiale nici nu știa ce se întâmplă. După care am spus, da, poate, dar odată ce lucrurile au luat amploare, prin blocarea anchetelor și așa mai departe, acțiunile sale au contribuit la atrocități. E o poziție nuanțată pe care o adoptăm față de ea, dar Sigur, nu putem să închidem ochii față de adevărații monștri, față de dovezile pe care le-am primit. Prin urmare, nu cred că și-a folosit autoritatea morală, n-a făcut multe lucruri și putem fi critici față de ea, dar nu este o intenție de genocid. Apoi s-a pus o întrebare referitoare la călugării budiști. Am avut în vedere Mabata, care este acum uh, eliminat. Vin dintr-o țară care are niște structuri foarte mm, severe cu acești călugări budiști. Și problema nu este că există grupuri extremiste, ci ideea este cum face față statul acestor acțiuni, acestor grupuri extremiste. În Myanmar, problema este că statul le-a permis să facă tot ce doresc și să scape de orice pedeapsă pentru discursul lor, organizării, revolte de mici dimensiuni. Deci n-a fost niciun fel de acțiune de stat împotriva acestui extremism. Au interzis acum Mabata, însă nu suficient și par să promoveze un pic ideea acestei ideologii pentru a-și sprijini popularitatea, armata. Mulțumesc, îmi cer scuze că nu prea avem mult timp. Vreți să mai adăugați ceva? Nu, atât. Bun, cine urmează? Domnul Stotei. O să încerc să vorbesc extraordinar de repede. O serie de chestiuni legate de răspunderea judiciară am folosit termenul mecanism internațional de răspundere judiciară pentru că important pentru noi este să existe așa ceva. Și întrebarea prin ce metode e o întrebare secundară. TPI a fost înființat în acest scop, de asta se găsea acolo și este structura logică. Însă Myanmar nu este un partid, am avut un caz în care se discuta dacă uh, Bangladeshul poate aduce Myanmarul înăuntru. Este un caz foarte limitat la deportări. Se poate face o trimitere din partea Consiliului de Securitate, dar uh, TPI este logic. Un tribunal ad hoc specialist este posibil. Consiliul de Securitate a făcut asta pentru Ruanda, Iugoslavia, Rusia și China nu sunt singurele probleme în Consiliul de Securitate, poate un tribunal ad hoc va discuta alte probleme. Există posibilitatea unui tribunal specializat stabilit prin tratat. O serie de state pot conveni să, să creeze tribunale internaționale speciale. TPI este înființat pe baza unui tratat și acoperă o gamă largă de infracțiuni. Putem avea un alt tribunal. Statele deschisă la această idee, să facem o coaliție a persoanelor care doresc, a statelor care își doresc asta, să, să creeze un tribunal care să aibă jurisdicții la nivel național. Trebuie să arătăm cu degetul pentru a arăta că oamenii aceștia știu că riscă să fie arestați și să ajungă în instanță în orice țară în care intră, acolo unde există jurisdicția universală de care vorbeam. Astea sunt lucruri de pe care le vom aborda în raportul final, dar răspunderea este un element important și asta se face prin interme și asta este o întrebare oarecum uh, de importanță secundară. Vreau să mă refer foarte scurt la această chestiune ce ține de tranziția către democrație și dursuri. Foarte pe scurt. Există o tranziție spre democrație în Myanmar, însă cred că, datorită optimismului nostru, am exagerat cât de departe merge asta. Practic, abia a început. Asta e adevărul. Și adevărul a devenit foarte clar în august anul trecut. Abia a început. Dorsul este cea mai bună șansă pentru Myanmar, însă aș spune că nu le facem nimănui tuturor celor implicați, deci nu le facem prea multe favoruri, pretinzând că se întâmplă altceva decât ce se întâmplă în realitate. Nu e vorba de subbinare când areți adevărul, subminezi când asculți adevărul. Sprijin înseamnă să fii deschis, onest și să pui întrebări. Mulțumesc și acum domnul Darusman. May I uh, briefly reciprocate, uh, the Chairman, and recognize uh, honorable Ambassador Anago. Vreau să-i mulțumesc doamnei Gomez, care a fost la Dakar, Jakarta și relațiile între țările noastre s-au îmbunătățit foarte mult cu această vizită. Domnule președinte, ați aranjat foarte bine vorbitorii. Iată că mie îmi vine rolul de a trage concluziile, clarificând motivele pentru care uh, am venit la Bruxelles pentru o vizită de două zile, tocmai pentru a ajuta la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la ce fac, ce au făcut colegii mei. Vreau să vă aduc la cunoștință problema, amploarea, natura, fără de legilor care au fost săvârșite și cum s-a derulat procesul până în prezent avem de-a face cu niște procese care se desfășoară în timp real. Oprimarea continuă și în prezent. Un alt motiv este că am considerat că cel mai bine este să aliniem să ne aliniem la procesele decizionale din Europa. Ne-am întâlnit cu mai multe agenții, organisme, instituții. Vom avea o discuție și în această după-amiază la Institutul pentru Studii Asiatice pentru a clarifica unele dintre chestiunile, problemele rămase, inclusiv de ordin academic. Însă, ideea generală este să subliniem care de urmat. Asta poate fi văzut ca urmă între căi. În primul rând, calea drepturilor omului, de care am discutat, apoi uh, dimensiunea umanitară și cea legată de dezvoltare. A fost prezentată aici o imagine foarte sumbră a Myanmarului. Însă există speranțe că această chestiune va putea fi rezolvată. Întrebarea este ce poate face Uniunea Europeană și Parlamentul European. Pot continua să exercite presiuni judiciare de-a lungul acestor trei direcții de acțiune. Este important să există o prezență a comunității internaționale la nivel intern. Avem numele celor pe care îi considerăm responsabili pentru aceste oribilități, pentru a ne îndepărta de răspunderea colectivă și ne îndrepta către culpabilitatea individuală. Eforturile făcute de misiunea de identificare intenționează să readucă lucrurile la normal, să se găsească o rezolvare la o problemă, nu să pedepsească o întreagă națiune. Și, deci, Întrebarea este, ONU a ieșuat în acțiunile sale, comunitatea internațională a ieșuat? e un moment pe care trebuie să-l folosim pentru reflexie. Dacă nu avem mecanisme pentru împiedicarea genocidului, acesta se va produce din nou. Prin urmare, intenția este să acționăm în această direcție. Există, de asemenea, nevoia de a acționa urgent la nivel umanitar. Rohingyi din Bangladesh au o situație foarte dură și pentru asta e nevoie de o mobilizare masivă a resurselor internaționale. Dacă putem păstra un proces uh, al implicării constante cu guvernul Myanmar, vom ajunge la un moment dat într-o situație în care există o interacțiune între guvern și comunitatea internațională pentru rezolvarea acestei probleme. Noi așa am văzut lucrurile și facem apel la dumneavoastră să aplicați uh, forța, să folosiți forța Parlamentului să susțineți rezoluția la Consiliul din 18 uh, septembrie, când o să ne prezentăm raportul final. Vă mulțumesc în numele misiunii de identificare pentru această misiune și pentru ocazia de a vorbi acum aici. Mulțumesc! On behalf of all our în numele tuturor colegilor din Comisia AFET vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat rezultatele acestei misiuni uh, foarte importantă. Vă dorim mult succes și sper că veți petrece două zile interesante în Bruxelles. Mulțumim pentru vizita în comisia noastră.